că procesul verbal a fost adoptat. Doamna Bebe de Brun mi-a prezentat demisia în calitatea de eurodeputat începând cu 3 mai 2012. Parlamentul ia în notă și conform articolului 4 alineatul 3 al regulamentului de ordine interioară consideră că această vacantare a postului s-a produs m-au anunțat autoritățile române că doamna Rovana Plumb, începând cu 18 mai 2012, este înlocuită de către doamna Minodora Cliveti. Îi spun bun venit noi colegi și conform articolului 3, aliniatul 2 al regulamentului, fiecare membru poate să participe cu drepturi de pline la reuniunile Parlamentului nostru în, în măsura în care, prin verificarea mandatului, nu se constată că există vreo incompatibilitate de funcții um, în ce privește mandatul de eurodeputat. Meine Damen und Herren, Kollegen.